care este competentă pe fond. Un alt uh, anunț, după cum vă amintiți, pe 13 decembrie 2016, președintele a impus uh, sancțiune împotriva uh, lui domnului Voigt pentru încălcarea obligați- obligațiunii de um, publicare a informațiilor în conformitate cu codul deontologic și aplicarea măsurilor. Pe 27 decembrie, domnul a, a făcut recurs împotriva acestei decizii, iar luni 16 ianuarie biroul a, s-a ocupat de acest recurs și a confirmat în mod un, unanim decizia de a